de folosim pentru a uh, folosi o, pentru a crea o valoare adăugată reală pentru Dunăre uh, și uh, pentru cetățenii care locuiesc în această zonă, aproximativ 115 milioane. Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea este acum închisă și uh, votul în legătură cu acest subiect va uh, avea loc uh, joi la ora 12, deci la prânz. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este uh, declarația Comisiei uh, în legătură cu celulele sușe. Domnul comisar Dali este rugat să vină la prezidiu pentru a lua cuvântul. And whenever you are ready, commissioner, you have the floor. Când sunteți gata, domnule comisar, puteți lua cuvântul. Domnule președinte, avansurile științifice din ultimele decenii au contribuit la o cretere a utilizării celulelor STEM uh, umbilicale în medicină și a avut rezultate pozitive pentru tratarea uh, bolilor de sânge, cum ar fi leucemia. Pe viitor, aceste celule ar putea fi folosite și pentru tratarea bolilor genetice, spre exemplu. La fel, celulele stem adulte uh, arată și ele un potențial uh, promițător. Totuși, cercetările trebuie să să aducă în continuare probe în ceea ce privește succesul utilizării acestor celule STEM. Transplantarea de organe care conțin celule STEM uh, pune un risc de boli transmisibile și tocmai de aceea depinde de noi să asigurăm sănătatea țesuturilor și celulelor umane uh, pe tot teritoriul Uniunii. Dar statele membre sunt cele care trebuie să decidă singure când și cum și dacă uh, se uh, escortează aceste celule STEM, pentru că noi nu avem competența să armonizăm utilizarea acestor uh, celule. Deci, Uniunea Europeană nu ar trebui să se implice în uh, deciziile naționale în ceea ce privește utilizarea sau neutilizarea unui anumit tip de celule umane. Dacă totuși statul membru decide să utilizeze celulele STEM din cordonul umbilical, acestea trebuie să respecte um, cerințele directivei, să protejeze sănătatea publică și uh, respectarea drepturilor fundamentale. Sunt de acord cu dumneavoastră că este important să avem informații obiective și corecte oferite cetățenilor în ceea ce privește avantajele și dezavantajele utilizării acestor celule STEM. Oferirea acestor informații este, din nou, competența statelor membre. Comisia încurajează statele membre să ia asemenea măsuri și unele state membre au făcut deja acest lucru. Și, nu în ultimul rând, pot să vă, ajur, uh, să vă asigur, mă iertați, că Comisia supraveghează în mod uh, regulat uh, utilizarea acestor celule STEM și am adoptat ceea ce s-a trimis din partea Parlamentului anul trecut. Președintele, mulțumesc. Acum dau cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice și, în primul rând, domnul Lize în numele PPE. Prezident, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur că v-ați străduit totuși să veniți aici, deși e atât de târziu. Discutăm despre o chestiune foarte importantă. Celulele STEM prelevate din cordonul umbilican sunt uh, o șansă de aur de foarte multe ori pentru anumite persoane care suferă de anumite boli. 70 de boli pot fi tratate prin folosirea acestor celule stem umbilicale Sunt folosite, de exemplu, pentru transplanturi alergenice, de celulele stem ombilicale pot fi folosite pentru copiii care suferă de leucemie. Există de asemenea și posibilitatea unor altor tipuri de tratament. În anumite cazuri, unele persoane pot beneficia de pe urma acestei tehnologii. Și de aceea cred că trebuie să fim gata să sprijinim crearea de bănci de celule stem, ombilicale, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că folosirea acestor tehnici nu va fi interzisă. E clar că statele membre trebuie să ia hotărârea, însă ar trebui să fie informate în legătură cu riscurile și avantajele existente. E nevoie de asemenea și de niște standarde de calitate ridicate și să ne asigurăm că nu se fac abuzuri de niciun fel atunci când uh, celulele stem umbilicale nu mai sunt folosite. Trebuie încurajată cercetarea în acest domeniu și pe lângă aceasta trebuie să ne asigurăm că și părinții să poată ia o hotărâre în cunoștință de cauză și să nu arunce pur și simplu cordonul ombilical al nou-născutului, deoarece ar putea avea de câștigat atât copiilor cât și alți copii sau alte persoane pe viitor. Deci eu cred că putem face foarte multe. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ris de la ALDE domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor cautori și mai ales domnului uh, Peter Lees, care tocmai s-a exprimat, pentru această inițiativă fericită. Până la urmă vorbim uh, despre un cordon al vieții care a făcut posibile progrese în medicină în ultimii 20 de ani. Aceste celule intervin astăzi uh, în uh, tratamentul a 80 de boli, uh, mai ales cancer, cancer al sângelui, linfom, cancer cerebral și alte boli rare. Până la urmă vorbim despre o listă care se prelungește în continuu. Doar 1% dintre alte produse de sinteză sunt capabile să ofere același lucru pe teritoriul european. Există diferențe enorme în ceea ce privește aceste um, uh, cifre în uh, Uniunea Europeană. Prin urmare, solicităm uh, Comisiei uh, um, în comunicarea cu cele 27 de state membre să lanseze uh, uh, campanii de sensibilizare pentru viitorii uh, părinți uh, în legătură cu aceste uh, celule. Uh, viitorul, uh, uh, evident, mamele uh, europene uh, doresc să asigure în viitor uh, sănătatea copiilor lor. În 2004 uh, a fost uh, votată o directivă uh, care se leagă de subiectul nostru și mi se pare că Uniunea Europeană încurajează puternic statele membre să uh, își uh, să-și stimuleze procedurile de uh, prelevare a acestor celule, de uh, conservare a lor uh, și e clar că cifrele dovedesc acest uh, lucru. Nu mai putem uh, tolera faptul că această dezbatere, această controversă care există în legătură cu destinarea și utilizarea acestor uh, celule, cum spunea și domnul comisar, bănci publice, bănci private, nu mai putem tolera ca această discuție să se poarte aici. Până la urmă trebuie să facem apel la cei din domeniu pentru a face din acest cordon omilical un cordon al vieții. Auken, on behalf... Mulțumesc, doamna Auken, în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, sunt de acord cu ceea ce s-a spus atunci când vorbim despre cât de important este să creăm aceste bănci cu sânge din cordonul, din cordonul umbilicale pentru tratamente și pentru cercetări. E vorba aici de celule STEM, deci nu cred că ar trebui să avem aceeași abordare ca în cazul transplanturilor. Nu e vorba aici de a putea preleva uh, o parte din țesut fără să existe acordul părinților. Dată fiind uh, măsurile de securitate la care se referea domnul Lise, eu cred totuși că ar trebui să să analizăm posibilitățile pe care le oferă aceste celule STEM din cordoanele umbilicale. E clar că aceste bănci ar trebui să fie publice, la care toată lumea să aibă accesul. Eu cred că ar trebui să încurajăm o utilizare cât mai generalizată a acestui material. De asemenea, să nu uităm că pot exista și probleme, capcane. De exemplu, părinții ar putea să ajungă să plătească o anumită sumă de bani pentru a se asigura ceea ce privește viitorul copiilor lor. Deci să se uh, asigure pentru viitorul copiilor lor. Eu nu cred că ar trebui să mergem pe această cale. E important să Uh, avem acest material pentru cercetare în uh, general. Și de aici apar practic toate posibilitățile. Eu cred că ne-am uh, înșelat și i-am înșelat practic pe părinți dacă le-am spune să investească um, în acest procedeu pentru siguranța copiilor. Eu cred că sângele din cordoanele umbilicale e o chestiune de securitate care ne care e important pentru noi toți și cred că e păcat să se piardă atât de mult material atât de util. Doamna Matias de la GUE, vă mulțumesc. Sau da, mai important. Și eu aș dori să spun că acest subiect este extrem de important. Trebuie să trecem dincolo de falsa promisiune pe care am văzut-o în Europa dacă ne uităm la informațiile pe care le aflăm, ă, acestea ne induc în eroare. Doar 1% din celulele acestea provin din cordonul umbilical și posibilitatea de a trata bolile cu ele este indubitabilă. S-a vorbit despre boala Alzheimer, despre cancer și despre multe alte boli care ar putea fi tratate cu aceste celule STEM. Dar ar trebui să existe niște bănci private de celule care um, le vor spune părinților că pot să păstreze aceste celule la naștere, ceea ce înseamnă că pe viitor le pot folosi dacă este necesar. Cred că trebuie să avem totuși o abordare mai responsabilă, pentru că probabilitatea este destul de mică în acest moment deci aceasta este o promisiune falsă și lucrurile nu stau chiar așa. Situația este foarte scumpă. În Portugalia ai nevoie de salariu pe trei luni și jumătate pentru a plăti, pe acest, a plăti această opțiune și avem nevoie de bănci, de celule publice, pentru că numai așa vom putea garanta o bună utilizare uh, pentru un, tratat, uh, pentru un tratament medical uh, bun. Și așa practic, celulele STEM nu ar fi folosite doar ca niște bunuri care să ducă la excluderea multora care nu își permit uh, păstrarea acestor celule STEM. Deci, cred că trebuie să rezolvăm această problemă, pentru că stă în puterea noastră să promovăm aceste lucruri în numele egalității. Președintele, domnul le urmează. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, eu salut faptul că v-ați aplecat asupra acestui subiect. Pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce facem noi aici ne face să fim mai aproape de cetățeni. Eu am fost raportor pentru înregistrarea vehiculelor pe bază de hidrogen și cred că ar trebui să dăm la fel de multă atenție și acestui subiect astăzi aici. Ați vorbit despre impresiile noastre pozitive legate de discuția privind această problemă. Vorbeați despre îngrijorările părinților, dar și despre îngrijorările altora care se referă la uh, aplicarea acestor uh, celule STEM. Ați spus că Comisia trebuie să încurajeze statele membre să adopte măsuri în acest domeniu și ceea ce vedem noi astăzi uh, ca deșeu în acest moment ar putea să devină o sursă de sănătate pe viitor pentru noi și pentru alții. Deci avem nevoie de o strategie, ar trebui să știm clar ce sprijinim, ce susținem și ar trebui să încurajăm părinții să știm exact care este situația și să le demonstrăm oamenilor că suntem de partea lor și că uh, ne luptăm pentru ceea ce trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, trecem la procedura intervenției spontane și dau cuvântul domnul, domnului Cansion în primul rând. Grazie, președinte. Grazie, signor comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cred că Deși e atât de târziu, discuția este foarte importantă, dezbaterea foarte importantă. Și ar trebui cu toții să ne implicăm. Cred că trebuie să sprijinim utilizarea celor STEM din cordonul obilical. De asemenea, trebuie să sprijinim campaniile de informare în legătură cu utilizarea acestor celule. Iar aceste acțiuni informative trebuie făcute la toate nivelurile, nu doar la nivelul comunitar. Dumneavoastră ați spus uh, mai devreme că aici nu e o competență europeană, însă transpunerea directivei 23 din 2004 nu ar putea să definească, de exemplu, niște norme de calitate și siguranță pentru prelevarea, conservarea și uh, distribuirea de celule STEM? Nu putem încerca să garantăm o punerea în aplicare coerentă a legislațiilor naționale în ceea ce îi privește pe părinți, pe pacienți. Cu toți ar trebui să aibă aceleași drepturi și să fie supuși acelorași norme. De asemenea, să avem o coordonare între băncile uh, europene și naționale pentru ca astfel toți pacienții să aibă acces la aceste celule STEM, deoarece cu toții trebuie să avem aceleași drepturi. mulțumesc, domnul Kelly. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. La ultimele alegeri în Irlanda, a existat uh, un subiect uh, controversat care a fost mereu uh, pomenit, era chiar acesta. Uh, Acum urmează noi alegeri și e clar că economia va ocupa uh, locul central în uh, discuție. Însă medicina a avansat între timp și uh, calitatea medicinei cercetării în medicină s-a îmbunătățit și ea. Avem diverse instituții în Europa care se ocupă de acest lucru. Aici, practic, avem un exemplu al unui progres deja înregistrat. După cum se spunea, Uh, e clar că avem aici de-a face cu potențial de a trata boli uh, grave, boli rare, pe care ar trebui să îl încurajăm. În același timp, este important ca acest tip de cercetare uh, și de instrument să, fie, să devină disponibil, evident, între anumite limitări etice. Multe dintre acestea însă vor depinde de statele membre însele, în ceea ce privește punerea în aplicare sau procedurile de monitorizare. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Kelly. Doamna Sinclair are acum cuvântul. Thank you, uh, Mr. Chairman. Um, as... Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus deja mulți colegi, această dezbatere este extrem de importantă. E o problemă care trebuie dezbătută și nu doar aici, la Parlamentul European sau în Uniunea Europeană, ci peste tot. E o chestiune cu care mă confrunt și eu. Pe de o parte am fost uh, crescută într-un, în religia catolică, pe de altă parte știu care pot fi avantajele acestei proceduri. Domnule comisar, ați avut dreptate atunci când ați spus că statele membre ar trebui să se ocupe de acest lucru. Există diferențe culturale și religioase între statele europene care trebuie respectate și nu trebuie uh, nu trebuie să le luăm statelor membre posibilitatea de a discuta despre aceste lucruri. Vă mulțumesc, domnul Nicolasi, ce are cuvântul. Aici, uh, Mr. Commissioner, să deci, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Câteva cuvinte acum în legătură cu celulele stem prelevate din sângele din cordonul umbilical. Uh, prelevarea extragerea acest, acestui sânge de la uh, nou-născuți, care ajungea la uh, gunoi în trecut, poate astăzi oferi uh, celule stem diferențiate care pot fi oricând în viitor modulate și folosite pentru tratamentul cancerului și al altor boli. Cel puțin 70 uh, de tipuri de asemenea boli pot fi uh, tratate. Uh, 1% din uh, uh, celule STEM din Europa sunt prelevate și dumneavoastră spuneți că statele membre ar trebui să reglementeze această situație, însă Comisia ar putea să ajute în a îmbunătăți uh, furnizarea de informații către părinți în legătură cu avantajele acestor celule STEM, în legătură cu progresele din uh, acest domeniu de cercetare și uh, din acest domeniu medical. Uh, spun asta în calitate de uh, fost raportor uh, pentru uh, directiva privind ultimele progrese medicale. Domnul Crowley este ultimul vorbitor din această rundă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc uh, comisarului pentru această contribuție. Totuși, din cauza îngrijorărilor care au fost ridicate, poate o soluție ar fi să existe un registru național de bănci de celule, care să fie uh, folosit drept resursa necesară pentru păstrarea uh, celor stem din cordonul umbilical pentru utilizarea viitoare, pentru că asta ar uh, uh, ajuta la rezolvarea anumitor probleme, cum ar fi uh, costul. Dar avem de asemenea niște sisteme deja existente care ar putea să reglementeze și să controleze calitatea acestor celule și cred că asta ar fi o bună cale de a uh, trece peste obstacole, pentru că și eu consider că există un potențial uriaș în ceea ce privește utilizarea celulelor STEM pentru viitoarele boli, dar trebuie să fim de asemenea și uh, precauți, să nu oferim speranțe false, pentru că am auzit foarte des uh, că se oferă această speranță falsă oamenilor. Avem nevoie de niște valori uh, științifice clare și de o cercetare științifică clare care să arate că, într-adevăr, se pot livra rezultatele despre care vorbim. Mulțumesc, domnule Crowley, și acum îi dau cuvântul domnului comisar Dali. Well, thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță că s-au făcut progrese în ceea ce privește aplicarea și folosirea celor STEM în uh, scopuri terapeutice și această utilizare trebuie încurajată. Dumneavoastră ați vorbit uh, de problemele existente care se referă în primul rând la informare și la stocare. În ceea ce privește informarea, e important și suntem cu toții de acord să informăm în mod corect părinții și populația în general în legătură cu avantajele și limitările folosirii celulelor STEM, inclusiv celor STEM promise din cordonul umbilical. Și aici e competența statelor membre, care au politici diferite în ceea ce privește atât utilizarea cât și prelevarea celor STEM din cordonul umbilical. Multe state membre au uh, uh, înființat, au lansat campanii de informare, iar Comisia Europeană le încurajează să treacă la astfel de măsuri. În ceea ce este stocarea, știm că firmele private deja le oferă părinților uh, servicii de stocare a celor stem din cordonul umbilical. Însă, mai multe state membre au înființat bănci publice de celule stem uh, din cordonul umbilical pe bază voluntară. Sunt specificate principii cum ar fi anonimitatea, altruismul donatorilor și recipi- între donator și recipient. Iar în 2004, Grupul European de Etică a recomandat o stocare publică a celor steme umbilicale pentru a asigura un acces solidar tuturor pacienților care ar putea avea nevoie de aceste celule. Vă mulțumesc, dragi colegi! Se încheie aici uh, dezbaterea privind celulele stem din cordonul umbilical. Mai avem un punct de ordinea de zi și anume intervențiile cu durata de un minut conform regulii 150.